pentru relațiile cu țările din uh, Macrec. Sunt observații, văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul, ca urmare numirea este, se aprobă.